cu faptul că există o cerere a autorităților germane în ceea ce privește ridicarea imunității domnului Jürgen Kreutzmann, conform articolului 6 din regulamentul de procedură. Această cerere va fi uh, prelucrată de comisie.